So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Möchten nichts. Dragi colegi, să începem pentru a nu începe cu întârziere. Aveam un punct pe ordinea de zi care a fost amânat. Este vorba de raportul cu privire la rețelele de telecomunicații transeuropene și abrogarea deciziei respective. Raportor este domnul Oreste Rossi, căruia îi voi da și cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de aviz se referă la rețelele transeuropene de telecomunicații și abrogarea unei decizii care, evident, va fi inclusă în noul text. Aș vrea să vă spun că raportul este bine scris. Accentul este pus pe nevoia de a furniza internet pentru toți, adică să existe infrastructură și servicii digitale pentru îmbunătățirea competitivității, interconectivității la nivel european și din punct de vedere al asistenței sanitare online. Am vorbit deja despre aceste lucruri când a vorbit despre persoanele cu handicap și am spus că ar fi foarte util pentru sistemele medicale din, Rom- din Europa să se poată interconecta acolo unde este nevoie pentru a avea fișele pacienților în timp real. Am văzut și o propunere referitoare la posibilitatea pacienților europeni de a-și putea alege țara în care primesc tratamentul și, evident, transmisia datelor online pentru astfel de servicii ar fi esențială. Amendamentele pe care le-am prezentat sunt pentru această abordare, însă se solicită o mai mare atenție din partea Comisiei cu privire la modul în care trebuie să fie percepute datele care sunt transmise, adică să se identifice un standard uniform prin care să se prezinte datele în documentele electronice, dat fiindcă vorbim despre informații personale care pot fi interpretate diferit, trebuie să se acordă o atenție specială structurilor sanitare. De exemplu, să existe sisteme de codificare comune între statele membre pentru ca uh, toate fișele clinice, anamnezele să fie interpretate în acel fel sau patologiile și așa mai departe. Fiindcă adesea mici diferențe pot să ducă la interpretări absolut diferite de la o entitate la alta. Și am vrea să existe un cod de identificare unic european pe care cetățenii și companiile să-l poată folosi și cu, în relațiile cu administrațiile publice din statele membre. Deci să se identifice un set de orientări comune tuturor statelor. Un alt aspect pe care îl consider important are legătură cu faptul că, după părerea noastră, nu este corect să se acorde Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru modificarea conținutului anexei. Pentru că, după părerea mea, ar fi mai potrivită procedura legislativă ordinară. Deci există o serie de amendamente pe care le-am prezentat pentru a elimina partea referitoare la actele delegate. Fie eliminarea totală, fie modificarea textului. Este ceea ce cer. În mare parte, abordarea este identică cu cea propusă de comisie, dar am cerut modificări în ceea ce privește actele delegate și crearea unui set de orientări comune pentru toate statele membre, cod de interpretare. Vielen Dank, Rossi, als Vă mulțumim, domnule Rossi. Trecem acum la raportorii din umbră. În numele PP, doamna Antonescu. Vă da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, uh, instrumentul financiar adoptat de către Comisie uh, are potențialul de a rezolva o problemă care a limitat până acum posibilitatea existenței unei infrastructuri puternice. În prezent, investițiile în bandă largă sunt insuficiente în multe regiuni, datorită lipsei de concurență, a riscului uh, ridicat pentru piață, iar serviciile publice sunt puțin dezvoltate și nu sunt interoperabile din cauza caracterului fragmentat al soluțiilor tehnice numai utilizarea fondurilor structurale și a programului uh, Competitivitate și Inovare pentru Infrastructură și Servicii Digitale și uh, numai pentru proiecte pilot nu ar permite atingerea unei mase critice uh, suficiente pentru diseminarea semnificativă a serviciilor digitale. Din bugetul total alocat acestui instrument, 9,2 miliarde sunt alocate rețelelor și serviciilor digitale, în timp ce nevoile sunt de cel puțin 270 de miliarde de euro. De aceea, uh, eu cred că acest mecanism trebuie văzut ca un mecanism complementar care să stimuleze investițiile publice și private în acest sector și parteneriatele public-private uh, pot constitui o bază foarte bună pentru asigurarea accesului la servicii de bandă largă, mai ales în zonele rurale. Asta pentru a evita excluderea investițiilor private. Uh, cred că în ceea ce privește infrastructura de bandă largă, sprijinul financiar trebuie îndreptat cu precădere în zonele cu densitate mică și medie, unde investitorii privați nu investesc datorită rentabilității scăzute a investiției. Și ceea ce este foarte important e ca sprijinul financiar uh, nu trebuie să ducă la distorsionarea concurenței, și trebuie să avem o politică de nediscriminare și de reducere a decalajelor între operatorii istorici și concurenții lor, uh, mai ales uh, în ceea ce privește introducerea rețelelor de bandă largă de mare viteză. Uh, cred de asemenea că este foarte important ca proiectele ce vor primi finanțare să respecte principiul neutralității tehnologice, care este esențial pentru o rețea cu adevărat deschisă, și cred că avem uh, nevoie de mai multe informații cu privire la utilizarea noilor instrumente și efectului de pârghie al acestora. Deci, pentru că avem nevoie de o coordonare foarte bună a fondurilor prevăzute prin acest regulament uh, și celelalte fonduri prevăzute prin alte inițiative pentru uh, a încerca să evităm duplicitatea efortului sau neglijarea unor alocări. Uh, ceea ce este esențial este ca regiunile mai puțin dezvoltate să poată folosi atât fondurile structurale și fondurile de coeziune, cât și fondurile uh, CEF pentru introducerea uh, internetului de bandă largă. În ceea ce privește proiectele de interes comun în domeniul serviciilor digitale, Comisia a inclus în serviciile de e-guvernanță Uh, și serviciile uh, de sănătate și doresc să salut propunerea raportorului uh, în amendamentele 12, 13 și 14, pentru că știm că aplicațiile de sănătate ocupă un loc din ce în ce mai important în practica medicală. În orice caz, cred că avem nevoie de mai multe lămuriri de la Comisie cu privire la criteriile pe care le-au avut în vedere în stabilirea acestor domenii de interes și din punctul meu de vedere ar fi interesant să știm de ce uh, Comisia nu a avut în vedere și uh, e-mediul, e-environment, pentru că partajarea informațiilor privind mediul în Europa are deja o istorie. În ce privește competențele Comisiei cu privire la acest regulament, uh, conform propunerii, puterile sunt foarte largi, iar modificarea, adăugarea sau înlăturarea unor proiecte de interes comun sunt în competența comisiei și, într-adevăr, acest, acest domeniu este extrem de dinamic, se dezvoltă foarte rapid, suntem uh, conștienți de nevoia de a avea un uh, instrument foarte flexibil, dar avem nevoie și de siguranță juridică și avem și nevoie și de predictibilitate pentru uh, investiții și de aceea cred că trebuie să gândim foarte bine mecanismul de control al competențelor. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollegin. Vă mulțumim, doamna Antonescu. Doamna Rosbach pentru Vittorio Prodi și apoi Linda McEwan. Doamna McEwan, Uh, domnul Prodi nu poate fi uh, prezent în această după-amiază, dar m-a rugat să transmit următoarele colegilor din comisie. Credem că utilizarea uh, rețelelor de bandă largă va fi foarte importantă pentru scăderea costurilor, oferirea de servicii esențiale și înlăturarea prăpastiei între rural și urban în Europa cetățenii ar fi, uh, serviciile ar fi îmbunătățite pentru cetățeni, însă avem unele îngrijorări cu privire la ce este prevăzut în anexă, mai ales lipsa de diferențiere între prioritățile de finanțare. Există trei uh, titluri care sunt numite, nu există o indicație cu privire la care sunt prioritățile și care domenii ar trebui să aibă prioritate în acest sens. Când ne gândim la alte domenii politice europene, cum ar fi comunicările Comisiei cu privire la politica regională, agenda uh, digitală a Europei, uh, Orizont 2020, uh, nu există o ierarhie a importanței acestor elemente nu există sub, surprize de bugetare în ceea ce privește uh, proiectele fară, cum este GMES, însă există uh, proiecte de importanță uh, vitală care s-ar putea să piardă de, uh, fonduri. Din punctul de vedere al Comisiei Envi, ar trebui să se dea prioritate Uh, proiectelor uh, esențiale care uh, stimulează uh, smart grid, uh, rețelele inteligente, uh, proiecte de adaptare la globalizare, la um, schimbările climatice și așa mai departe. De asemenea, cercetare, servicii publice, o economie uh, bazată pe un consum scăzut de carbon, toate acestea ar trebui să fie priorități. Mă întreb de ce raportorul a decis să-și uh, limiteze uh, prevederile la sănătate, la e-sănătate. Ar trebui să folosim uh, tehnologiile pentru partajarea informațiilor și, și aceste elemente ar trebui să fie luate în considerare într-o abordare mai holistică. Se acordă foarte mulți bani de către comisie pentru aceste proiecte și domnul Prodi se întreabă dacă nu este excesiv, având în vedere obiectivele. Ne amintește că numai săptămâna aceasta ITRE S-a, la ITRE s-a vorbit despre servicii de roaming gratuite și în același timp oferim foarte mulți bani unui sector care se va bucura cu siguranță de un viitor strălucit. la final, cum putem să ne asigurăm că sunt urmate cele mai bune practici din punct de vedere tehnologic? Cum putem să ne asigurăm că nu cheltuim 9,2 miliarde de euro și după aceea ne dăm seama că tehnologia este, um, este prea veche? Am să adaug și eu unele observații. Când lucrăm în domenii foarte tehnice, foarte tehno- în care este foarte multă tehnologie, trebuie să avem grijă unde cheltuim banii. Uh, din propria mea experiență am văzut că sectorul public uh, ia decizii cu privire la investiții foarte greu și până când iau aceste decizii, inovația poate să nu mai fie atât de inovatoare. Ar trebui să uh, fim atenți aici. L-am ascultat pe domnul Rosic cu privire la uh, dosarele pacienților. Cred că ar trebui să fim reticenți față de mari sisteme uh, electronice. În țara mea o încercare de a aduce la nivel digital toate dosarele pacienților a eșuat și a fost și foarte scumpă în același timp. Trebuie să analizăm beneficiile. Nu se uh, nu sunt atât de mulți oameni care merg din loc în loc căutând servicii medicale și să cheltui miliarde și miliarde de euro ca să digitalizezi toate aceste informații din cauza unor oameni este uh, după părerea mea, exagerat. Trebuie să fim uh, precauți. Știu că există un, uh, un mare lobby aici, dar trebuie să avem grijă cum cheltuim banii uh, publici. Mulțumesc pentru ECR, Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vorbesc în numele doamnei Iana Kudakis, care nu va putea participa astăzi. La nivel general, noi salutăm uh, comi propunerea Comisiei și uh, considerăm că este un pas înainte. Sprijinim uh, părerea raportorului că această propunere poate ajuta la oferirea de servicii transfrontaliere și va duce la îmbunătățirea competențelor în statele membre. Există prevederi care vor duce la uh, mai bune uh, servicii prin utilizarea internetului, uh, telefonelor mobile uh, și așa mai departe, care ar putea permite cetățenilor să aibă acces la o mai mare gamă de tratamente. Un avantaj al e-sănătății este faptul că permite uh, pacienților cu boli rare să aibă acces la uh, centre specializate oriunde în Europa, ceea ce le economisește bani și timp. Interoperabilitatea între sistemele uh, um, IT utilizate uh, de um, de sistemele de sănătate în diferitele state membre, uneori chiar în același stat membru, uh, este poate fi o întreagă provocare pentru cooperarea transfrontalieră. Sunt de acord cu raportorul. Propunerea pentru a stabili un set minim de date și documente electronice pentru pacienți poate servi să uh, elimine obstacolele care, în calea interoperabilității și poate îmbunătăți standardele, de, standardele îngrijirii oferite. Salut evităm utilizarea unui cod unic de identificare. Câteva observații proprii. Sunt de acord cu uh, colega de la socialiști. Vin dintr-o țară în care am încercat să uh, introducem, uh, să, să, transform, să transpunem în, la nivel digital datele pacienților și a fost foarte complicat. Și încă ceva. Dacă te pricepi la hacking, la spart calculatoarele altora, nu este așa de dificil să intri în dosarele oamenilor și să vezi ce boli au avut uh, și să obții tot felul de date cu caracter personal. Acest lucru l-am văzut deja în țara mea, chiar dacă informațiile digitale nu sunt chiar atât de vechi. Deci trebuie să fim uh, precauți, să vedem cum facem asta. Există foarte mult potențial, mai ales dacă suferi de o boală rară și există câțiva profesori uh, în Europa care pot să îți ofere tratament, poate fi foarte util, dar trebuie să fim uh, prudenți în modul de operare. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, mulțumiri colegilor dumneavoastră pentru aceste intervenții și raportorului pentru aviz și pentru sprijinul, cel puțin așa am înțeles eu, oferit propunerii noastre. Câteva cuvinte, dacă îmi dați voie, cu privire la comentariile pe care le-am auzit aici. Ați menționat actele delegate și probleme legate de acestea. Nu pot să uh, discut acum uh, interpretarea comună și înțelegerile care există cu privire la actele delegate dintre Comisie și Parlament, dar poate să vă explicăm de ce vrem să le folosim aici. Vrem să folosim actele delegate, exact așa cum uh, doamna McEvan tocmai ne-a spus, pentru că vrem să existe rapiditate și să există capacitatea ca peste 10 ani să luăm hotărâri cu privire la noi priorități care apar. E vorba de domeniul TIC, unul care evoluează foarte repede nimeni nu a juzit de majoritatea marilor companii care există acum, n-a auzit de ele acum 5-10 ani. Și probabil același lucru va fi valabil și în următorii 10 până la 15 ani. De aceea vrem ca ASEF să fie un instrument rapid, flexibil și e nevoie de acte delegate pentru a modifica proiectele comune din anexe pentru a putea reflecta ce se întâmplă în realitate. Deci e nevoie de un instrument flexibil. În ceea ce privește efectul de pârghie, și cred că pot combina aici două intervenții din partea doamnei Antonescu și din partea doamnei McEvan cu privire la alocarea excesivă și uh, mai multe informații cu privire la efectul de pârghie. Dacă vreți, vrem să ne axăm pe instrumente financiare inovatoare, fiindcă, după părerea noastră, într-o perioadă de criză și reducerea cheltuielilor publice, asta ar fi calea recomandată. Un Exemplu, din facilitatea de partajare a riscului. Există 500 de milioane de euro în această facilitate și există proiecte de 6 miliarde de euro finanțate prin această facilitate. Deci, astea sunt efectele de pârghie despre care vorbim. Am calculat că investițiile sunt de 6-7 ori mai mari. Deci, vedem că banda largă, de exemplu, reprezintă cel puțin 7 miliarde de euro în acest pachet. Vorbim despre un total de aproximativ 50 de miliarde cheltuieli. Este prea mult? Noi credem că e prea puțin, sincer vorbind. Și dacă s-ar dori dublarea bugetului, noi am fi foarte încântați. E prea puțin. Există un decalaj de finanțare de câteva sute de miliarde de euro în domeniul comunicării în bandă largă față de ce dorește să investească sectorul privat și care sunt nevoile adevărate pentru a îndeplini obiectivele agendei digitale, 30 de megabits până în 2020 și 100 pentru 50% din cetățeni până în 2020. Acest decalaj poate fi acoperit doar cu această facilitate. În ceea ce privește mediul, există mai multe servicii în anexă care urmăresc direct acțiunile asupra mediului sau oricum au efecte asupra mediului. Contorizarea inteligentă, de exemplu, va avea un efect foarte mare asupra mediului în ceea ce privește consumul de energie și reducerea poluării. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor și comentariilor care au fost făcute aici cum am ales, și asta va fi încheierea, cum am ales uh, diferitele proiecte care sunt menționate în anexă, au existat trei modalități de abordare, trei perspective. Relevanța transfrontalieră, dacă era gata pentru a fi pusă în aplicare și dacă s-a efectuat deja faza pilot. Asta au fost criteriile. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Cram. A devenit destul de clar cum este afectată comisia noastră în domeniul sănătății, al schimbărilor climatice, al mediului. Și asta m-a făcut să mă gândesc dacă nu putem să o invităm pe Nelly Cruz um, aici, doamna comisar pentru agenda digitală, pentru că multe dintre probleme uh, pot fi prevăzute în agenda digitală sau pe baza acestuia, acesteia și până acum acest uh, subiect n-a fost tratat, nu i-a fost acordată foarte multă importanță acestui subiect și putem recupera. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, îi dau cuvântul domnului Rossi. Președinte, într Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea dumneavoastră este întemeiată și anume să avem aici pe doamna comisar. Mulțumim comisiei pentru această intervenție foarte clară, mai ales în ceea ce privește actele delegate. Împreună cu colegii și raportorii din umbră o să discutăm, să vedem cum să ducem lucrurile mai departe. Ca întotdeauna eu sunt deschis față de amendamentele colegilor, vom evalua lucrurile, să vedem cum uh, merge pe mai departe. Nu am ajuns la o concluzie. Acum, două răspunsuri rapid. Doamna Linda McEvan a spus că se axează prea mult uh, pe asistența sanitară și vă temeți de uh, sensibilitatea datelor personale. E adevărat, noi cerem niște orientări și niște coduri comune între state și apoi să hotărâm cât de departe mergem uh, aceste, pe aceste date, va fi, hotărârea va fi luată de cine trebuie. Sper să fim noi aceiași. Având în vedere că astăzi există libera circulație și că în fiecare zi există milioane de cetățeni europeni care uh, se găsesc în afara teritoriului lor, uh, poate chiar dacă pentru o perioadă scurtă, dar poate au o problemă de sănătate și um, dacă au acest sistem de sănătate, aceste fișe informativă cu informații referitoare la alergiile lor, la toleranțele lor, dacă sunt sau nu donatori de organe și așa mai departe, e suficient. Dacă știi dacă dacă o persoană e donator de organe sau nu, pot salva o viață. Asta nu înseamnă că dacă un cetățean italian se găsește în Franța sau viceversa, nu trebuie să pierdem această ocazie dacă îi se întâmplă ceva. Și alții nu cred că sunt chiar așa de interesați de această informație. La ce contează să știi ce grupă sanguină are cineva, de exemplu? Deci nu cred că sunt chiar așa de sensibile aceste date sau că vor fi vânate chiar așa nu cred că cineva vrea să știe că dacă uh, o persoană ar putea muri dacă îi se administrează un medicament sau altul cetățeanul, este cel care trebuie să știe aceste lucruri despre el, nu altcineva. Și de aceea eu credem că prioritatea se acordă persoanei, fiindcă există aceste informații medicale. Și apoi facilităm și contactul cu administrația publică, un alt domeniu la fel de important. Amendamentele pe mediu și pe alte subiecte sunt salutare din punctul meu de vedere. Mulțumesc doamnei Rosbach și a menționat o seamă de temeri care există, însă eu cred că pot să fie liniștite prin alegerile pe care o să le facem atunci când vorbim despre ce introducem în aceste documente și în aceste coduri. Să nu uităm că există un test care a fost făcut pe asistența medicală transfrontalieră. E adevărat că nu mulți pacienți uh, beneficiază în mod voluntar de servicii medicale din altă țară, dar poate că dacă ei se află într-o altă țară, dintr-un motiv sau altul, ar putea avea probleme de sănătate și deci ar putea necesita aceste servicii. Sunt de acord cu ce a spus, vă mulțumesc. Doamna Antonescu și domnia sa a menționat ipoteza de a prezenta amendamente cu privire la furnizarea de informații pe mediu. Sunt absolut de acord cu ce a spus dumneavoastră și cu ipoteza de a utiliza la maxim fondurile disponibile și din nou, Linda, salut și aștept amendamentele, mai ales în ceea ce privește posibilele priorități ale unor teme în fața altora și de îndată ce ne vom întâlni cu raportorii din umbră, vom putea să discutăm aceste lucruri în detaliu. Ce aș vrea să vă rog este să hotărâm ce facem cu privire la această chestiune care ține de actele delegate. Dacă vrem să păstrăm competențe la nivelul Parlamentului sau mai degrabă uh, să lăsăm acest lucru la nivelul comisiei. Dar cred că asta putem hotărâ în liniște împreună. The deadline. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este pentru 9 martie ora 12. Vom vota pe 25-26 aprilie. Comisia competentă pe fond este Comisia ITRE. Acolo votul va avea loc în noiembrie, văd aici, și se va vota în ianuarie 2013 în plen. Asta înseamnă că mai avem timp suficient pentru a putea discuta această tematică și cu doamna comisar. Și probabil vom putea discuta cu dumnei și alte uh, documente. Voi prelua această idee pe lista de lucruri de făcut. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul cu numărul 20 și este vorba de punerea în aplicare a directivei privind deșeurile. Domnul Garcia Burghez propusese anul trecut să prezinte în ce măsură uh, există progrese în ceea ce privește uh, punerea în aplicare. Așadar, uh, vă rog. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc în special pentru că mi-ați dat posibilitatea să fac o prezentare privind implementarea directivei cadru privind deșeurile. După cum probabil că știți, e o directivă, un element uh, extrem de important în legislația Uniunii Europene. Implementarea ei e o provocare majoră. Unele dintre cele mai dificile cazuri de încălcare în domeniul mediului uh, se referă la directiva cadru privind deșeurile și există lacune majore de implementare. În prezentare o să menționez unele dintre principalele cerințe conform acestei directive cadru. O să identific provocările de implementare cu care ne confruntăm și o să prezint și acțiunile pe care intenționăm să le facem pentru a soluționa problemele, provocările respective. Dar mai întâi, cu permisiunea dumneavoastră în introducere, o să menționez rapid că implementarea legislației privind deșeurile e partea centrală a agendei de eficiență a resurselor. Există și un potențial uriaș de creștere economică și creare de locuri de muncă. Industria de reciclare e un sector foarte dinamic și conform unui studiu recent, conformitatea de plină cu legislația în materie de deșeuri Uniunii Europene ar duce la crearea de 400.000 de, mii de noi locuri de muncă. Și ar exista și un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acesta s-ar realiza dacă legislația ar fi pe deplin implementată emisiile de gaze cu efect de seră echivalează 47 de milioane de automobile, care deci ar fi niște emisii evitate. Directiva cadru privind deșeurile are un domeniu de aplicare foarte larg, se aplică tuturor tipurilor de deșeuri care nu intră sub alte, alte normative mai specifice, cum ar fi directiva privind deșeurile electronice sau vehiculele ușoare, dar în prezentarea mea nu o să mă refer decât la deșeurile municipale, menajere, cu excluderea unor alte deșeuri, cum ar fi cele industriale sau agricole. Din uh, trei motive. Mai întâi, pentru că, în termen cantitativ, acesta e unul dintre tipurile de deșeuri cele mai importante, cam o treime din totalul de deșeuri generate din Uniunea Europeană în al doilea rând, deșeurile menajere municipale reprezintă un instrument foarte bun pentru a <clears throat> măsura performanța statelor membre, pentru că avem statistici pe perioade foarte îndelungate de timp. Și în al treilea rând, și poate și mai important, odată ce există un sistem eficient de gestionare a acestor deșeuri municipale, gestionarea altor tipuri de deșeuri, inclusiv cele industriale sau agricole, Uh, devină un lucru mult mai ușor. Ajungând acum la conținutul directivei cadru privind deșeurile, e un act normativ foarte cuprinzător și destul de complex. Nu o să mă refer decât la două dispoziții cheie. Ierarhia deșeurilor și țintele de prevenție. Ierarhia deșeurilor e un element central în directivă, întrucât trebuie să călăuzească opțiunile de gestionare a deșeurilor din statele membre, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, prevenția e cea mai bună opțiune pentru reciclare și recuperare, iar eliminarea prin rampe ecologice sau incinerare, ce nu se poate recicla, care apare abia în partea de jos a ierarhiei, ca cea mai proastă opțiune. Apoi avem țintele de reciclare, care se aplică specific pentru deșeurile din gospodărie, Există ținte obligatorii și, deși se formulează destul de îmbărligat în directivă, de fapt obligă statele membre să recicleze 50% din deșeurile municipale până în 2020. După cum tocmai v-am spus, avem statistici bune în ce privește gestionarea deșeurilor. Am pregătit uh, niște imagini, niște diapozitive cu statistici care arată situația în 2009. Din păcate, se pare că sunt probleme tehnice cu echipamentul din sală. Așa că o să se fotocopieze și o să primiți uh, în sală un exemplar. Această imagine reflectă datele strânse de către Eurostat și dacă vă uitați la imaginea care apare destul de îngrijorătoare, în 2009 rampele acestea ecologice, care nu sunt cea mai bună opțiune, din potrivă, aceste rampe reprezintă principala modalitate. 38% din aceste deșeuri se duceau în aceste rampe de deșeuri Partea bună, vestea bună este că în ce privește ținta de reciclare media în Uniunea Europeană nu era foarte departe de ținta de 50%. 42% din toate deșeurile municipale erau sau au fost reciclate în anul 2009. Mai îngrijorător este faptul că statisticile arată mari disparități de rezultate, de performanțe între statele membre. De fapt, se pot diferenția trei grupuri de state membre. Mai întâi, un grup de state cu rezultate bune, unde ratele la aceste rampe este mai mică, iar uh, reciclarea de peste 80%. Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, țările de jos, Austria, Suedia, sunt incluse în această primă grupă și, în principiu, aceste țări nu ar trebui să aibă probleme majore de conformare cu ierarhia deșeurilor și de îndeplinirea țintelor de reciclare în directiva cadru. Singura problemă este că unele state membre din acest grup s-ar putea să fi dezvoltat uh, o supracapacitate de incinerare și asta e un obstacol în reciclarea deșeurilor. Apoi, <clears throat> un al doilea grup de state cu rezultate medii Rata cu rampele este între 20 și 65%, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Finlanda, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit. Aceste țări, în mod clar, vor trebui să facă eforturi semnificative de îmbunătățire a sistemelor de gestionare a deșeurilor și de a urca pe ierarhie. De asemenea, vor trebui să se ocupe de unele probleme locale și regionale încă în suspensie, care în unele situații sunt foarte acute și chiar grave. În fine, avem un grup de țări cu rezultate proaste. Nu în mod surprinzător, în acest grup găsim uh, cele 12 state membre care au aderat mai recent, cu excepția Sloveniei, și un alt stat membru care arată niveluri de performanță la fel de proaste ca și în noile țări, deci e vorba de Grecia. În aceste țări, rata în care deșeurile se duc la rampe este de peste 75%. În principiu, aceste țări vor trebui să își reproiecteze foarte serios sistemele de gestionare a deșeurilor, să se îndepărteze de la ceea ce e o bazare excesivă pe aceste rampe și uh, rate foarte proaste și reduse de reciclare și recuperare. Acum ajung la ultima parte a prezentării. Ce ar trebui să facem pentru a finaliza și a elimina lacunele de implementare? Nu există soluție minune, evident, dar există mai multe sarcini cheie pe care suntem pe cale să le realizăm. Să asigurăm că directiva cadru a deșeurilor este transpusă adecvat în toate statele membre, e prima sarcină evidentă. Termenul de transpunere a expirat în decembrie 2010, dar din păcate sunt mai multe state membre care n-au adoptat încă măsurile de transpunere necesare. Sperăm cu toate acestea, întrucât uh, sunt în derulare cazuri de infracțiune, ca în câteva luni transpunerea să fie finalizată de toate statele membre. Apoi va trebui să verificăm dacă măsurile de transpunere se conformează într-adevăr cu directiva. E un lucru pe care îl vom face în a doua jumătate a anului curent și, dacă e cazul, vom uh, lansa alte acțiuni, alte acțiuni în infracțiune în 2013. Pe lângă transpunerea directivei, statele membre trebuie să adopte planuri de gestionare a deșeurilor și programe de prevenție a deșeurilor, care sunt instrumentele principale pentru a implementa cu eficacitate directiva. Iată de ce va fi important pentru Comisie să verifice conținutul și implementarea reală a acestor planuri și programe. Din păcate, Comisia nu are echipamentele necesare pentru a realiza această sarcină. Planurile de gestionare a deșeurilor și programele de prevenire a deșeurilor sunt adesea adoptate pe plan regional și, ca urmare, sunt sute și sute de astfel de planuri și programe de verificat. Iată unul dintre motivele pentru care am analizat mai multe opțiuni pentru a ne întări capacitățile de monitorizare. Crearea unei agenții europene a deșeurilor era una dintre opțiuni, dar am ajuns totuși la concluzia că ar fi mai simplu și mai eficace să ne bazăm pe un organism existent, Agenția de Mediu Europeană. De fapt, lucrăm deja împreună, Comisia și această agenție, și în lunile următoare vom lansa un proiect de elaborarea unui instrument de modelare pentru a evalua eficacitatea planurilor de gestionare a deșeurilor și dezvoltăm linii orientative pentru implementarea directivei cadru a deșeurilor și promovăm diseminarea celor mai bune practici. Toate dovezile existente ne arată că responsabilități uh, extinse sunt un alt instrument, taxe pe aceste rampe, uh, să-i obligăm pe cei care le fac să plătească, sunt cele mai eficace mecanisme pentru a îmbunătăți gestiunea deșeurilor. Experiența în statele membre cu rezultate mai bune este foarte clară în această privință. Finalizăm acum un studiu pe această temă și vom încerca să exercităm presiunea asupra statelor membre cu rezultate mai proaste să utilizeze tot mai mult instrumentele economice. E de asemenea interesant să ne dăm seama că în perioade de criză economică și austeritate fiscală, utilizarea de instrumente economice în domeniul gestionării deșeurilor s-ar putea să dea municipalităților o sursă suplimentară de venituri. În fine, este clar că finanțarea europeană, mai ales fondurile regionale și de coeziune, poate juca un rol activ în îmbunătățirea sistemelor de gestionare a deșeurilor la statele cu rezultatele cele mai proaste. Iată de ce e foarte important să se asigure utilizarea fondurilor pentru acest scop precis, pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și esențial de asemenea ca banii să fie bine cheltuiți și să ajute într-adevăr la o mai bună implementare a legislației europene în materie de deșeuri. După cum s-a spus, în uh, foaia de parcurs de eficiență resurselor, finanțarea ar trebui să se ducă la proiecte care ocupă o poziție superioară în ierarhia deșeurilor și doar în mod excepțional pentru construirea de noi uh, rampe de depozitare a deșeurilor pentru următorul cadru multianual financiar se prevede de asemenea stabilirea unui fel de condiționalitate ante care să ne permită să verificăm dacă proiectele înaintate spre finanțare fac parte dintr-o, dintr-un plan de gestionare a deșeurilor care să fie în conformitate cu legislația europeană. Pe această notă, domnule președinte, am ajuns la sfârșitul prezentării. Cineva mi-a sugerat că ar fi util ca acum să parcurg diversele întrebări care au fost înaintate și uh, sunt dispus să o fac dacă sunteți de această părere. Da. Vă mulțumim, în primul rând, pentru prezentarea detaliată Există întrebări din partea colegilor, voi, le voi permite colegilor să, le, să vi le adreseze. Uh, Ana Rosbach, domnul Karl-Heinz Florenz, Jutta Haug, Christian Zebach. Începem cu Ana Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră foarte clară și pentru, ordin, pentru agenda pentru viitor pe care ați prezentat-o come from Denmark, so we are... Vin din Danemarca, deci suntem printre elevii buni din clasă, să spunem, și Înțelegem că deșeurile sunt deșeuri doar atunci când nu sunt bine utilizate. Am o întrebare. Care este perspectiva Comisiei în ceea ce privește eficiența sau lipsa eficienței în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și a directivei privind gestionarea deșeurilor pentru deșeurile maritime, în special în oprirea transportării deșeurilor în oceane prin râuri în primul rând. În al doilea rând, cum considerați că poate fi implementată directiva cu un accent pus pe intensificarea reciclării și perceperea deșeurilor și ca posibile resurse, mai ales în noile țări? Mulțumim, doamne Ana Rosbach, acum Carl Heinz Florenz și apoi Iuta Haug. Eu doream numai să uh, vă reamintesc că aveam o întrebare înscris, dar voi primi răspuns la ea în curând. Uh, Uh, Utah Hawk. Da. Uh, eu vroiam să mă refer la ceea ce a spus domnul reprezentant al Comisiei când spunea că i s-ar părea o idee bună să avem o agenție pentru deșeuri. Are Comisia un temei juridic pentru asta, această agenție a deșeurilor? Am avea nevoie de o propunere în toată regula pentru asta sau uh, a încercat deja uh, Comisia sau dorește Comisia să schimbe regulamentul de bază pentru Agenția de Mediu și dacă da, când, o vom, primi, când vom primi o propunere în acest sens? Și dacă vă spun că sunt împotriva ambelor variante, pentru că cred că Comisia uh, uh, nu își face rolul, nu își îndeplinește rolul de a fi polițist în uh, aplicarea legislației europene uh, în statele membre. Și când, deci când vă spun toate aceste lucruri, uh, vă fofilați și uh, inventați noi uh, agenții. Din punct de vedere tehnic, cum ar urma să funcționeze asta? Mulțumesc, Iuta Haug, Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus Iuta. Nici eu nu cred că ar trebui să avem o nouă agenție. Aș dori să întreb Comisia ce a făcut până acum să sprijine statele membre pentru a își atinge obiectivele stabilite la nivel comunitar. Și asta din punct de vedere practic și tehnic ar trebui să ne gândim la crearea unor rețele, astfel încât să învățăm unii de la alții cum asta se întâmplă și în alte domenii ale, ce țin de mediul înconjurător. Iar reputația Comisiei de a re, uh, și dorința Comisiei de a realoca fonduri înspre acest sens, însă Uh, trebuie știut că țările uh, care au cel mai prost dosar în ceea ce privește uh, mm, gestiunea deșeurilor sunt și cele care au o problemă cu absorpția fondurilor europene. Poate ar putea să se pună împreună cu colegii de la Regi și să uh, discute această rată de cofinanțare. Grecia primește banii aproape uh, Uh, fără să cofinanțeze nimic. Rămân miliarde ne cheltuite și apoi se cere o agenție. Este de neînțeles. Ce poate să facă o agenție aici? Ar trebui să ne uităm ce pot face cei doi comisari, Han și Potoșnic, astfel încât banii să fie folosiți fără să se creeze uh, agenții noi. Mulțumesc, Richard Zeber. Domnul Schiscolios. Apoi Radil Mogudaite. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta poziția verzilor în acest sub, pe acest subiect. Eu vin dintr-o țară care, iată, este elevul cel mai slab, ca să ne exprimăm uh, eufemistic. Aș vrea să știu dacă cei de la comisie ne pot spune cât timp va dura să punem în aplicare toate acestea în timpul crizei actuale. Și apoi aș dori să știu care e situația la Atica. Ați făcut anumite verificări aici? Se fac foarte multe lucrări la uh, rampele de deșeuri și din 2002 uh, lucrările făcute din sau cu ajutorul banilor europeni trebuie să fie continuate. Și mă întreb dacă uh, Comisia poate să își uh, exercite influența. Domnul, doamna Mocudaite. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentare pentru prezentare. Eu reprezint Lituania. Sunt din țara, ca, dintr-o țară care nu uh, gestionează prea bine deșeurile. Și mă doare când văd datele cu privire la țara mea. Există multe discuții în țara mea cu privire la asta. Ne întrebăm de ce sistemul nu funcționează. Aș dori să întreb Comisia Ce întrebări primiți de obicei din partea celor 12 uh, state membre noi cu privire la această directivă? Există oare uh, probleme sistemice? Care sunt argumentele uh, date de către statele membre când explică de ce nu pot implementa sistemul? Domnul Ianuș. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări către reprezentantul Comisiei. Prima ar fi cum uh, tratați exporturile ilegale de deșeuri? Ați făcut o, o anchetă în 22 de state membre și în state vecine a acestor state membre. Și în urmă cu un an, într-un raport, am putut citi că transportul transfrontalier de deșeuri este într-o uh, proporție de 1 la 5 ilegal. Mă întreb ce a făcut uh, Comisia în acest sens anul trecut și ce va face, dacă a elaborat poate o propunere conform, pentru a răspunde la raportul pe care l-am uh, citit anul trecut se pare că în majoritatea statelor membre nivelul, nivelul um, de deșe, cantității de deșeuri este stabil sau crește. În 2006 până în 2008 s-au uh, produs cu 10% mai puține deșeuri. Trebuie să avem mai multe analize și mai multe studii pentru a vedea în ce măsură această scădere se datorează crizei sau unor erori de raportare sau, într-adevăr, măsurilor luate. Mă întreb, da, întrebarea mea este dacă ați răspuns la întrebările pe care vi le-ați adresat singuri în anul trecut și ce uh, progrese face Comisia în ceea ce privește prevenirea uh, deșeurilor și ce măsuri prevedeți pentru viitor? Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Frida Beppold. Dat we de, de cijfers van de commissie nog eens even... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte fericită că am primit niște cifre de la comisie. Consider că am dreptate să afirm că prin revizuirea acestei directive, când am examinat acest subiect și pe lângă cele 10 noi state membre care poate că au nevoie de mai mult timp să atingă obiectivele, există și anumite alte țări dintre vechile state membre, în Grecia, Spania, Portugalia, Italia și Irlanda, care sunt sub media pe Uniunea Europeană. Sunt țări care nu și ating țintele foarte bine. Ele trebuie să atingă țintele, trebuie să implementeze directiva. A spus că s-ar putea crea peste 400.000 de noi locuri de muncă și mă întreb ce așteaptă țările astea, care e problema lor, adică ele au nevoie de locurile de muncă și nu fac nimic ca să implementeze și să transpună directiva. Deci ascultând Comisia în ce privește faptul că doresc să adopte noi acte normative, să disemineze bunele practici, ce se întâmplă cu uh, rampele ecologice. Noi în Flandra facem acest lucru de foarte mult timp. Suntem unite cei mai buni elevi. Cum se poate că alte țări nu sunt obligate să adopte astfel de măsuri? Și în fine aș dori să întreb Comisia <clears throat> dacă au la dispoziție statistici regionale. De exemplu, în Belgia, adică în Flandra și în Valonia, există puteri autonome pentru aceste regiuni în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Și aș vrea o defalcare regională a rezultatelor. Domnul Gerbrandi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în ce privește rolul sectorului privat în gestionarea deșeurilor. Cu prețurile tot mai mari la resurse, se vede că deșeurile sunt considerate tot mai mult ca resursă valoroasă și nu ceva de care să scăpăm. Există investiții uriașe și cei din capitalurile de risc se ocupă de investiții în domeniul deșeurilor, deci sunt mari oportunități de afaceri. Pot să mă gândesc că asta o să accelereze procesul implementării legislației europene în materie de deșeuri și mă întrebam ce face Comisia ca să stimuleze sectorul privat dar Banca Europeană pentru Investiții se implică pentru că sunt, uh, adică e nevoie de investiții uriașe ca să se creeze miile de locuri de muncă care așteaptă să fie create. Mulțumesc. Und da möchte ich der Kommission das Wort geben. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Acum vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să-mi dau toată silința, dar mă simt copleșit de lista aceasta foarte lungă de întrebări. O să răspund în ordinea în care au fost prezentate. și sper să nu fac greșeli, pentru că totul a mers foarte rapid. Prima întrebare din partea doamnei Rosbach despre anumite deșeuri marine, dacă se leagă de proastă implementare a legislației europene în materie de deșeuri, răspunsul e clar da. Problema e că există anumite deșeuri care, dintr-un motiv sau altul, scapă printre ochiurile sistemului de gestionare a deșeurilor și ajung în mediul marin. Desigur că printr-o mai bună implementare a legislației de mediu putem contribui la soluționarea problemei acestor uh, gunoaie, acestor deșeuri care ajung în mare. A fost o altă întrebare apoi referitoare la potențialul gestionării deșeurilor în ce privește eficiența resurselor. V-am spus deja din prezentare că implementarea legislației în materie de deșeuri este în mod clar parte integrantă, esențială a agendei de eficiență a resurselor. Se estimează că economisirile care au rezultat din implementare a reprezenta 72 de miliarde de euro pe an, ceea ce e o sumă considerabilă de bani. Domnul Florence apoi s-a referit la întrebările pe care ni le-a trimis. Prima se referă la ierarhia deșeurilor și modul în care implementată sau interpretată în statele membre care transpună directiva cadru, știm că există unele probleme am avut contacte cu unele state membre și, după cum v-am spus în prezentare, vom face o verificare completă de conformitate a tuturor măsurilor de transpunere începând în a doua jumătate a anului și, dacă e necesar, în acel moment vom lansa proceduri de infracțiune. A doua întrebare a domnului Lorenz se referă la concurența dintre entitățile publice și companiile private în gestionarea deșeurilor. Directiva cadru privind deșeurile nu conține prevederi specifice în acest sens dar colegii de la Digi Concurență studiază problema și anume dacă regulile elaborate în anumite state membre respectă sau nu legislația europeană în materie de concurență. A treia întrebare se leagă de agenția de deșeuri la care m-am referit în prezentare. În această fază nu vom uh, mai merge pe această cale a înființării unei noi agenții pentru deșeuri. Intenția noastră este de a lucra, după cum am spus, împreună cu Agenția de Mediu Europeană. Aceeași întrebare a fost formulată și de doamna Haug. Nu intenționăm, nu preconizăm nicio schimbare în regulamentul de înființare Agenției de Mediu Europene. Considerăm că în actualul mandat agenția respectivă poate să facă multe pentru monitorizarea situației din statele membre. Această muncă ne va ajuta în exercitarea îndatoririlor noastre de a acționa ca gardian al tratatelor pentru monitorizarea conformității, a conformării la legislația europeană și nu considerăm că trebuie să delegăm această funcție de bază către niciun alt organism. S-a mai pus o întrebare referitoare la ce face Comisia pentru a asigura utilizarea de mai multe fonduri pentru a sprijini gestionarea deșeurilor în statele membre. Pot să vă asigur că lucrăm îndeaproape cu DG Regio. Obiectivul nostru e de a asigura utilizarea de mai multe fonduri europene pentru a sprijini implementarea legislației în materie de deșeuri. Și consider că vom putea să progresăm în acest domeniu. S-a mai pus o întrebare din partea domnului Criscolios cu privire la situația concretă din Grecia. În Grecia este clar printre cei mai slabi eh, elevi ai clasei europene și ni se pare că e important să se reducă <clears throat> bazarea excesivă pe rampele de depozitare a deșeurilor și nu credem că e nevoie de opțiuni diferite din alte Nu credem că alte opțiuni ar fi mai costisitoare. Din potrivă, noi, din perspectiva eficienței resurselor, nu are sens tocmai să, să îngropi resursele valoroase care sunt conținute în aceste deșeuri. S-a mai pus o întrebare din partea doamnei Morcunaită. De ce noile state membre întâmpină greutăți în implementarea legislației în materie de deșeuri? Pentru noile state membre, în mod clar, e o nouă provocare. În statele membre care au acum cele mai bune rezultate, a fost nevoie de 20 de ani pentru a ajunge în punctul în care sunt acum. Noile state membre, în mod clar, nu vor avea la dispoziție 20 de ani. Ar trebui să poată beneficia de pe urma experienței altor state membre și consider că prin asistența financiară și cu sprijinul Uniunii Europene va fi posibil ca aceste state să avanseze destul de rapid. De fapt, Eurostat deja realizează statistici actualizate cu privire la gestionarea deșeurilor și vestea bună este că se pare că în doar un an unele noi state membre, cum ar fi Polonia, Slovacia, au făcut progrese semnificative în a mări gradul de reciclare. Domnul Adar a pus o altă întrebare. But to be very frank, I uh, cannot read my dar uh, nu reușesc să mai citesc, să citesc, să înțeleg ce mi-am notat, spune vorbitorul. Deci o să trec la următoarea întrebare și dacă domnul Ader poate să repete, i-aș fi recunoscător. Următoarea întrebare din partea domnului Repols. De ce situația e proastă și în state membre mai vechi. Sunt multe state membre mai vechi în grupul celor cu rezultate medii, dar e important să ținem cont de faptul că directiva cadru privind deșeurile e un act normativ nou, termenul limită de transpunere a directivei a expirat în decembrie 2010, și în legislația precedentă nu exista o țintă de reciclare. Nu era o ierarhie a deșeurilor cu caracter obligatoriu. Am mai pus uh, și o întrebare în ce privește statisticile regionale. Pentru unele state membre, în special în cazul Belgiei, știm că Flandra și Valonia raportează separat către Eurostat, dar în alte state membre, chiar dacă există structuri regionale, statisticile sunt prezentate consolidat. Ultima întrebare din partea domnului Gerbrandi. Ce facem pentru a stimula sectorul privat Noi avem impresia că sectorul privat nu are mare nevoie de a fi stimulat. Gestionarea deșeurilor înseamnă afaceri. Ce dorește sectorul reciclării, lucrul de care are nevoie este un bun mediu de legiferare, un bun mediu de politică. Din acest motiv, noi considerăm că cel mai bun lucru pe care îl putem face ca să sprijinim sectorul privat este tocmai să vegem că directiva cadru privind deșeurile este implementată așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului uh, Ianuș Adăr ca să își, uh, pentru a-și repeta întrebarea politikusi vizsgafeladatnak, hogy ugyanazt a kérdést föl tudom egymás után. Mulțumesc! Este, iată, o, o încercare pentru mine să pun aceeași întrebare de două ori. Nu reușește orice politician să <laughs> facă asta. Am depus, am, v-am adresat două întrebări. Prima se referea la măsurile pe care dorește să le ia Comisia pentru a uh, elimina transportul ilegal de deșeuri. Am spus la început că ați efectuat un studiu, în 22 de, uh, un studiu care în 22 de state membre a dus la rezultatul că o cincime din transporturile transfrontaliere de deșeuri erau ilegale. A doua întrebare se referea la un raport pe care în ianuarie anului trecut l-ați publicat. Se referă, acest raport se referă la producția uh, și reciclarea de deșeuri. Și ați uh, constatat că în majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană producția de deșeuri crește în mod continuu și că nivelul mediu în perioada 2006-2008 scăzuse numai pentru că patru uh, state membre făcuse, avuseseră o performanță mai bună din punct de vedere al reciclării. Toate celelalte state avuseseră o, um, o creștere a producției de deșeuri și mă, vă întrebam în ce, măs, în ce măsură această scădere sau această stagnare uh, s-a uh, datorat crizei sau raportării sau uh, unor îmbunătățiri în gestiunea deșeurilor. Și v-am întrebat dacă aceste întrebări pe care vi le-ați autoadresat le-ați uh, putu- dacă acestor întrebări le-ați găsit și un răspuns în ultimul an. Mai permit o întrebare, pentru că mai avem timp până la uh, șase jumate. Utah Haug. Îmi cer scuze, dar tocmai mi s-a atras atenția că înainte să părăsim acest punct de pe ordinea de zi, să adresăm întrebarea colegului Vittorio Prodi. Deci eu am preluat sarcina de a mai adresa o dată această întrebare pe lista dumneavoastră este punctul 3. Și întrebările sunt uh, adresate de către domnul comisar Potocnic. La acestea a încercat domnul comisar Potocnic să răspundă uh, și a spus că da, comisia trebuie să mai facă unele studii și asta Uh, uh, prin uh, prelucrarea directivei cu privire la deșeurile de ambalaje. Și ne gândim că după consultarea efectuată de, com- de comisie, comisia ar trebui să devină și activă și acționeze împotriva ambalajelor de plastic, mai ales a pungilor de plastic. Nu se poate, este inacceptabil uh, Um, din punct de vedere tehnologic am progresat, conștiința și conștientizarea în rândul consumatorilor este mult mai mare. Eu vreau să știu cât de departe, ce progrese a făcut uh, Comisia în uh, revizuirea acestei directive și dacă vom avea o propunere în curând. Mulțumesc, Nicos, domnul Nicos Crisolicos, vă rog, iar apoi Richard Zebar. Am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 Este foarte dificil această discuție referitoare la ierarhizarea deșeurilor și aș vrea să fac uh, mențiune la întrebarea a doua lui Jill Evans. Dacă există o listă a țărilor care au transpus această directivă la nivelul Comisiei? Și aș vrea să reiau și o întrebare mai veche a doamnei Harms în ceea ce privește procedura din Germania. Comisia a răspuns la o întrebare în august anul trecut cum că în proiectul de lege, proiectul de lege din Germania nu respecta această ierarhizare a deșeurilor. Exista și o întrebare referitoare la incinerarea deșeurilor, care era oarecum considerată pe picior de egalitate cu reciclarea, însă comisia a spus că asta nu respecta articolul 4 din directivă și se solicita o reexaminare a acestui articol. Nu știm însă, din partea Germaniei, dacă articolul respectiv a fost modificat și nu știm dacă Comisia a făcut ceva în acest sens. Rene Zeber, acum. În primul rând, trebuie să spun că nu am primit un răspuns la întrebarea mea Uh, și am senzația că la mai multe întrebări nu am primit răspunsuri, mai mulți dintre noi și Apoi am citit astăzi în mass media că uh, domnul comisar Tajani planifică um, să um, caute resurse la 600-800 de uh, metri sub uh, pământ. Dar iată, resursa deșeu este la 0 metri sub pământ, este o mare resursă uh, putem crea 400.000 de de noi locuri de muncă, putem să eliminăm emisii a ă, sute și mii de camioane sau să le compensăm. De ce nu le folosim? Aș dori să ă, îl invităm pe domnul comisar Potocnic să vină alături de noi cu propuneri concrete Um, mai ales gândindu-ne și la situația din Italia, unde situația a devenit atât de gravă încât nu mai este vorba de deșeuri, este vorba de vieți umane care sunt puse în pericol, este vorba de deșeuri uh, radioactive și nu se face nimic din partea comisiei. Ar trebui să fim mai duri. Eu aș propune ca uh, domnul comisar să vină în comisie să ne explice de ce nu se face nimic, de ce nu se pornesc proceduri de încălcare, de ce există în fondurile regionale miliarde nefolosite, de ce nu se întâmplă nimic, pur și simplu trebuie să fim mai duri pentru că pur și simplu să, invit, să stăm la cafea împreună nu ne aduce mai departe. Mulțumim, Richard Zeber. Nu. Mi-a scăpat nimeni dintre colegi. Aș dori să-i dau acum cuvântul comisiei și am să vă rog să răspundeți la toate întrebările. Și uh, vă rog să-i tra- transmite și uh, am uh, luat la cunoștință de rugămintea dumneavoastră de a-l invita pe domnul comisar. Vă rog, comisia. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze încă o dată din partea domnului Adar pentru că l-am rugat să repete întrebarea. În ceea ce privește deșeurile, poziția noastră este cunoscută. Ne preocupă eficacitatea inspecțiilor transporturilor de deșeuri în Uniunea Europeană și am efectuat un studiu care ar putea să ducă la adoptarea unei propuneri legislative. Din păcate, însă, în momentul actual nu vă pot da și alte detalii în acest sens. Apoi, în ceea ce privește evoluția generării de deșeuri. Am menționat în intervenția anterioară că Eurostat este în faza de elaborare a unor date statistice de actualitate care să reflecte situația din anul 2010. și se pare că volumul deșeurilor generate în Uniunea Europeană a fost în scădere destul de semnificativă din 2009 uh, până în 2010. Deocamdată nu avem suficiente informații pentru a spune exact care este cauza acestei descreșteri semnificative la nivelul producției și generării de deșeuri, dar evident criza economică s-ar putea să fi jucat un rol important aici. Important de cunoscut este de asemenea faptul că în conformitate cu directiva cadru privind deșeurile, statele membre trebuie să adopte planuri de prevenire a generării de deșeuri până în 2013, până la finele acestui an. Și ca și planurile de gestionare a deșeurilor, și acestea vor constitui instrumente pentru implementarea directivei cadru pentru breșeuri și pentru a ajunge la o reducere a volumului de deșeuri generate în statele membre. Pregătim deja un set de orientări în ceea ce privește programul, în ceea ce privește programele de prevenirea generării de deșeuri. Acesta este un exercițiu foarte important, fiindcă până la urmă prevenirea este cea mai bună uh, cale de urmat atunci când încercăm o ierarhizare a deșeurilor. N-am uitat nici întrebarea prezentată de domnul Prodi. Mă tem însă că nu vă pot da un răspuns clar în momentul de față. Suntem în faza în care încă mai lucrăm la rezolvarea chestiunilor care țin de pungile de plastic de unică folosință. Comisarul Potocnic a stabilit că acest subiect este o prioritate pentru mandatul său, însă este dificil să vă spunem acum exact când vom veni cu o propunere legislativă pe acest subiect. Ce vă pot spune e că probabil chestiunea biodeg- biodegradabilității va fi și ea o, un aspect abordat în această propunere legislativă. Aceasta are totuși o sferă de aplicare mult mai largă și include aproape toate materialele plastice. Și probabil vom lansa un proces de uh, consultații și reflexii pe uh, biodegradabilitate în ceea ce privește materialele plastice. Apoi s-a pus o întrebare referitoare la ierarhizarea deșeurilor în Germania. care are legătură cu întrebarea care a fost depusă de doamna Evans. Într-adevăr, am identificat această problemă cu um, modul în care ea a fost interpretată la transpunerea legislației cadru în Germania. Am stabilit uh, o serie de legături de discuții cu autoritățile din Germania și, din câte știu, legislația pentru punerea în aplicare directivei cadru privind deșeurile încă nu a fost adoptată în Germania. Nu știu dacă textul care, în cele din urmă, va fi adoptat de Parlamentul Germaniei va introduce modificări cu privire la această chestiune Însă, fără îndoială, dacă vor exista probleme cu modul în care este transpusă ierarhizarea deșeurilor în legislația din, Germana, din Germania, vom uh, analiza situația pentru a vedea dacă e necesară lansarea procedurii de infracțiune. În ceea ce privește ultima întrebare pe care am primit-o din partea domnului Zilbert, nu știu dacă de fapt putem vorbi de o întrebare sau mai degrabă de o afirmație. Însă, fără îndoială, abordăm cu mare seriozitate toate chestiunile care țin de implementarea legislației europene în domeniul deșeurilor și alocăm foarte mult timp și multe resurse pentru gestionarea cazurilor care sunt extrem de importante, mai ales în ceea ce privește criza gestionării deșeurilor din campania care a fost menționată în mod concret de domnul Silver ca un foarte bun exemplu. Mulțumesc! Äh, Vă mulțumim! Cu privire la ultimul punct, cu siguranță vom discuta asta și cu comisarul uh, competent în acest domeniu, într-o perioadă, într-un uh, timp uh, acordat special acestui, acestei discuții. Cu aceasta trecem la punctul 21, unde discutăm punerea în aplicare a legislației europene din domeniul mediului. În mod tradițional, în comisia aceasta, de 4-5 ori pe an, avem dreptul să adresăm întrebări comisiei și am uh, mai multe întrebări. Karl-Heinz Florenz a reușit deja să, uh, pună pe una din, să pună una dintre întrebările sale. La doi, uh, Jill Evans s-a răspuns, Vittorio Prodi și aceasta s-a răspuns. La punctul 4, punerea în aplicare a legislației în domeniul mediului, Esther de Lange nu este prezentă. O reprezintă cineva pe Esther uh, de Lange? Karl-Heinz Florenz. Da, întrebare, prima mea întrebare cu privire la deșeuri uh, și-a primit un răspuns, dar aș dori să primesc un răspuns la uh, întrebarea cu privire la RICI. Doamna Delange nu este, Satu Hasi. Domnule Hasi, vă rog. Εξαιτία τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι σε ορισμένε τουλάχιστον χώρε υπάρχει μία τάση να μειωθεί. Μουλτσουμέσκ, Există în rândul unor state membre tendința de a reduce acțiunile de protecție a mediului. Lucru care poate fi constatat printre altele și în Grecia. Există o serie de norme care încearcă să uh, ocolească oarecum uh, protecția mediului. Sunt acele proceduri um, de urgență și alte norme care eludează oarecum prevederile care țin de protecția mediului, tocmai în vederea accelerării investițiilor. Există apoi um, problema reglementării abuzurilor în domeniul construcțiilor și așa mai departe și există și derogări care permit de asemenea să se treacă cumva peste prevederile care țin de protecția mediului. Am spus acest lucru de mai multe ori în Parlament. Până la urmă, acțiunile care țin de protecția mediului pot să creeze și ele noi locuri de muncă. Deci nu trebuie să revenim um, la abordarea din trecut în care credem că uh, creșterea se poate face numai distrugând mediul fiindcă până la urmă va fi foarte mult de plătit ca să revenim la o situație acceptabilă din punct de vedere al mediului. Ce ne poate spune Comisia în acest sens? Da. Iuta Haug, întrebarea cu numărul 6. Da. Am pus întrebările împreună cu toții și asta în rezoluția noastră cu privire la bugetul 2012. Vrem să știm dacă Comisia, într-adevăr, este capabilă să uh, ducă la bun sfârșit toate procedurile necesare um, și toate activitățile cu statele membre și supravegherea statelor membre. Este posibil acest lucru și vă rog să avem o bază de date în care și noi, la care și noi să avem acces și să putem să vedem cum s-a uh, transpus și cum s-a aplicat și unde sunt lipsurile. Știm cu toții că uh, Uh, presiunea publică poate fi utilă uneori la uh, aplicarea prevederilor de mediu și asta mai ales în statele membre care uh, se laudă că întotdeauna aplică toate reglementările. Nu știu cine ne va răspunde, poate tocmai persoana care tocmai nu a ascultat. Poate înțelege și germană, e posibil. Vom vedea imediat ce are de spus uh, comisia cu privire la asta. Apoi Karel Schlitter și Satu Hasi, vă rog. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας REACH είναι πάρα πολύ σημαντική. În ceea ce privește punerea în aplicare a directivei REACH, acesta este foarte importantă, dar pe baza informațiilor pe care le avem, se pare că există probleme și lipsuri în prima fază de punere în aplicare. Se vorbește despre 20.000 de mii de fascicule și 5% trebuie să fie controlat, dar este, informațiile ne spun că până în 2009 50% dintre aceste dosare nu au fost finalizate. În 2010, acest procent a crescut la 64% din dosare care au fost verificate. Prin urmare, datele sunt incomplete și în multe cazuri, aceste dosare oricum conțineau, aveau lipsuri. Deci nu putem vorbi despre o îmbunătățire, după părerea noastră. Este un eșec al acestei prime etape în ceea ce privește evaluarea. Apoi, nu există o inițiativă a Comisiei în ceea ce privește restricțiile. Nu s-a făcut nimic deocamdată din partea Comisiei în acest sens. lista substanțelor extrem de periculoase include deocamdată 64, dar mai trebuie incluse încă 136 pe listă. Poate vrea să facă comisia ceva pentru accelerarea procedurii, pentru actualizarea acestei directive RICI, care este așa de importantă, dar care deocamdată nu a generat rezultatele estimate. Mulțumim, domnul Florenț are o întrebare. Dan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 Dacă nu mai sunt întrebări, atunci voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt șef de unitate pentru afaceri juridice la DG Mediu. O să mă refer la întrebările 5 și 6 și puțin din 4 și un coleg uh, de la unitatea RICI uh, o să răspundă la întrebarea respectivă. Întrebarea doamnei Asi comentat de domnul Chris Colius, în general, reprezintă efectul crizei economice asupra implementării legislației de mediu. Putem vedea sub, două sub-întrebări acolo. Una este lipsa de finanțare pentru implementarea legislației europene și, în al doilea rând, schimbările în legislația internă pentru a facilita dezvoltarea economică în detrimentul achiului comunitar. La prima chestiune cu finanțarea, nu avem un sistem specific de monitorizare ca să verificăm dacă într-adevăr banii sunt luați de la protecția mediului și dacă asta are un impact asupra punerii în aplicare. Avem niște dovezi Adică am auzit, uh, sunt niște anecdote și că inspectorului s-a spus că n-ar putea să existe o protecție adecvată a unui sit Natura 2000. Dacă ei primesc astfel de informații, putem verifica prin uh, conformare dacă așa stau lucrurile sau nu. N-ar trebui să uităm ce s-a discutat deja mai devreme, și anume că există un mare volum de finanțare europeană disponibilă. Recent, în 2011, Comisia a adoptat o comunicare privind în politica regională care contribuie la creștere durabilă în Europa a lui 2020, arătând statelor membre că ar trebui să utilizeze finanțarea europeană pentru promovarea biodiversității, mai bune guvernanțe, achiziții publice, ecologice, ecosisteme, biodiversitate. Deci banii sunt disponibili. Avem dovezi că adesea banii sunt bine utilizați, mă refer la raportul făcut de Digi Regio, adesea problema este că statele membre nu utilizează banii și exemplul e Grecia. Avem un caz de 2,60 cu acele rampe de depozitare ilegală împotriva Greciei. Motivul pentru care nu se reabilitează acele rampe și nu se creează infrastructură nouă e lipsa de bani banii neutilizați. Rata de utilizare a fondurilor europene de 8% pentru Grecia. Banii sunt, dar nu-i folosește nimeni. Iar comisia ce încearcă să facă acum cu privire la rampele de depozitare a deșeurilor și probleme de tratament este să folosească forța grupul special Task Force să ajute autoritățile elene cu mai multă finanțare europeană. Deci banii sunt disponibili uh, adesea, dar și din probleme de guvernanță, banii nu sunt utilizați. Avem alte situații în care banii sunt utilizați, și iau exemplul unei crize posibile a rampelor de depozitare la Sofia, unde s-au construit mult ca în campanie, unde Uniunea atât uh, prin fondurile Regio și Bay au dat până la 180 de milioane de euro pentru a construi un sistem decent de prelucrare, de tratare. Deci, în ce partea de finanțare, e adevărat că există niște dovezi anecdotice și nu vedem întotdeauna impactul, dar angajăm statele membre să utilizeze cât mai mult pot finanțarea europeană disponibilă pentru protecția mediului. Atunci când nu pot să o facă, cum e cazul Greciei, încercăm să uh, utilizăm cât mai mult acest task force, înființarea CEM, pentru a ajuta. Aceasta era în ce privește partea de finanțare a întrebării. În ce privește schimbările juridice, din nou avem o situație în Grecia unde există monitorizarea, există reforme și dincolo de marea Mânecii în ce privește legislația, dar fiți sigur că monitorizăm cu atenție ce se întâmplă. Ministrul britanic a anunțat că e această reformă, dar în lumina dezvoltării durabile, ceea ce ne-a mai liniștit și faptul că entitatea care uh, conduce procesul de revizuire de la Ministerul Mediului e recent înființată, DEFRA. Deci, uh, suntem atenți să nu se prăbușească legislația de mediu în cauza crizei și comisarul s-a întâlnit cu liderii și e un mesaj că dezvoltarea economică și protecția mediului nu se bat cap în cap, din potriva se pot sprijini reciproc și dacă vrem să ieșim din criză, dezvoltarea economică trebuie să fie durabilă. Acesta e genul de mesaj pe care Comisia încearcă să-l promoveze la toate nivelurile. Asta ținea de întrebarea 5. Acum la întrebarea 6 din partea doamnei Hau. Poate părea ca glumă, dar ca șef de unitate care mă ocup de... Mă bucur când primesc mai multe resurse de la Parlament. Dar lăsând gluma deoparte, e adevărat Acum suntem mai activi în ce privește cazurile de infracțiune, de încălcare a legislației. Am trecut de, de 1000 de cazuri de la DG Environment. La sfârșitul anului avem 1039 de astfel de dosare de infracțiune 20% din numărul de cazuri de la întreaga comisie și pentru așa numite cazuri pilot avem 35%, iar la cazurile 2-60 avem două treimi. Deci Comisia și Digi Environment e foarte activă în ce privește încălcările, iar cazurile legate de 260, acum avem patru cazuri cu solicitarea finanțării în fața curții. E vorba de Belgia și Luxemburg cu tratarea apei și Irlanda cu planificarea teritoriului și mai avem și alte cazuri uh, în pregătire. În fine, am utilizat noile posibilități oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a urmări statele membre care nu transpun directivele. Prima dată în noiembrie împotriva Poloniei, două cazuri cu amenzi pentru netranspunerea a directivei prin poluarea aerului și directiva cadru marină și, după cum s-a menționat, potențial avem acum șapte cazuri care ar putea fi inițiate în aprilie împotriva unor state membre care n-au transpus uh, directiva cadru a deșeurilor. Deci, clar, uh, se întreprind acțiuni, acțiuni chiar puternice în ce privește încălcările. Acestea fiind spuse, am cam 50 de persoane la Digi Environment. Nu sunt doar avocați care se ocupă de încălcări, ci și de la unități cu pregătire tehnică. Dacă trebuie să utilizăm uh, ce s-a întâmplat în campania, experții care se ocupă de unitățile de poluare, de aspecte tehnice, situația de la Marea Baltică, din Suedia, oameni cu formație tehnică, dar uh, totuși sunt 500 de milioane de locuitori, deci orice facem la încălcare, noi decât o mică parte, esențială, dar mică și cum facem atunci un progres mare spre o mai bună implementare. Știți că implementarea e o prioritate pentru uh, comisarul nostru, Am menționat acest lucru de mai multe ori. Sperăm că până săptămâna viitoare, miercuri, Comisia va adopta comunicarea privind implementarea dreptului de mediu și Comisia dumneavoastră va avea un rol uh, important și în uh, implementarea trăsăturilor de siguranță de la politica agricolă comună. Există cele două căi pe care mergem și revin la întrebarea doamnei Haug. Mai întâi e vorba de cunoștințe și diseminarea activă de cunoștințe. A doua cale se referă la a, <clears throat> reactivitate și acțiune împotriva încălcărilor. Sunt de acord că e nevoie de o diseminare activă a informațiilor ca bună cale de a capacita pe cetățeni să exercite presiunea asupra statelor membre. Iată de ce veți vedea în comunicare, desigur, dacă e adoptată, după cum e planificată, de către colegii de Comisari, e o parte majoră care se ocupă de a le cere statelor membre să pună mai multe informații disponibile pe internet, după cum am făcut la directiva privind apa sau apele de scăldat, informațiile să fie disponibile pe internet ca cetățenii înși să știe ce se petrece. Un alt tip de idee este să avem toate rampele de depozitare sau IPPC-urile autorizate să fie puse pe internet cu informații cu privire la permis și inspecții. Deci e clar că vrem să facem acest gen de lucru. Exemplu cu directiva apei de scăldat, am pus informații privind calitatea apei pe internet. Puteți fi convins că și agenții economici uh, o să se adreseze primarilor dacă nu se respectă vrem să punem mai multe informații pe internet, statele membre să disemineze mai multe informații, cetățenii să poată să verifice și să facă lobby la adresa guvernului. Avem și niște idei și o să vedeți despre utilizarea sateliților pentru monitorizarea implementării legislației de mediu. Venim de nou la problema rampelor de depozitare a deșeurilor, dacă sunt uh, cele legale și le știm, cele ilegale se identifică mai ușor. Asta era și cu legislația, apoi ceva idei de întărire a inspecțiilor în ce privește punerea în aplicare, gestionarea deșeurilor, mecanismele naționale de conformare care trebuie să fie mai puternice în Irlanda e un oficiu pentru executarea legislației de mediu, un mai bun acces la justiție în materie de mediu înconjurător și acorduri de parteneriat cu statele membre în special și revin la întrebarea 5 pentru a forța sau concentra statele membre să financeze lucruri care sunt bune pentru mediu. Deci acestea sunt ideile care vor fi în comunicare și o să închei pe o notă legată de o problemă mai specifică a transparenței comisiei însă și mă tem că în această privință comisia are o linie clară că baza de date utilizată pentru gestionarea cazurilor de infracțiune nu e publică. Sunt instrumente pentru a pune sub urmărire statelor membre și curtea spune ancheta este aparată de regulile accesului la documente. Deci mă tem că dacă asta e genul de informații pe care doriți, comisia nu poate să vă spună că aveți acces la astfel de baze de date. Dacă vreți alte informații, acordul cadru între comisie și parlament dar dacă întrebarea se referă la utilizarea informațiilor de promovare a implementării pe teren, aceasta e linia următoare de politică și cred că asta acoperă întrebările 5 și 6. Nu știu dacă vreți acum să trecem la întrebarea cu privire la RICI sau mai puneți întrebări și aici. REACH. Uh. Am să vă rog uh, o, urme, vom discuta despre RICI acum. Vă mulțumim însă pentru răspunsurile dumneavoastră. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Bjorn Hansen de la Unitatea pentru Chimicale de la DG Environment. Voi accepta răspuns întrebările dumneavoastră cu privire la RICI. Sunt recunoscător pentru aceste întrebări. Se bazează pe dialogul pe care îl avem cu privire la implementarea RICI. Cele trei întrebări erau una despre evaluare, una despre restricții și una despre autorizări. Dacă ar fi să le rezum pe toate, uh, progresul nu este atât de rapid și de bun pe cum nu ni l-am fi dorit. Și dacă ar fi să-mi rezum răspunsul într-o propoziție, da, credem că se pot face progrese și mai multe eforturi, însă am și făcut unele progrese până acum. Dar am să vă uh, răspund în detaliu pentru fiecare dintre cele trei domenii. Încep cu evaluarea. Înainte să răspund la întrebare, este important să menționez că mm, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice aplică criterii pentru a selecta substanțele care trebuie să fie verificate. Se uită la dosar pentru a vedea dacă uh, ea este în conformitate cu cerințele RICI dezvoltând acest, uh, atunci când dezvoltă aceste criterii, se uită la dosarele care au o mai mare șansă să nu fie în conformitate. Deci atunci când ne uităm pe um, cifrele publicate pe site-ul ECA, uh, Agenției pentru Chimicale, s-ar putea ca cifrele să, ne par, să fie mai mari decât par. Oricum, rata de deficiență sau rata de neconformitate cu cerințele RICI este totuși foarte ridicată și uh, constituie o sursă de preocupare și pentru comisie. Dar, uh, permiteți-mi să spun, nu este ceva de neașteptat, având în vedere noutatea uh, procedurii de înregistrare și având în vedere complexitatea solicitărilor și cerințelor impuse industriei. Comisia solicită ECA de, de o vreme ca verificarea de conformitate uh, să fie o prioritate pentru uh, anii ce urmează. Ni se pare o, un domeniu de mare prioritate pentru această agenție. La ora actuală analizăm problema nonconformității în detaliu intenționăm să facem un raport cu rezultatele noastre și să facem recomandări cu privire la ceea ce ar trebui să facă Comisia și alți actori în cadrul revizuirii RICI pe care planificăm să o finalizăm până în iunie acestui an. Pe scurt, da, într-adevăr, și noi vedem aceste cifre și ne preocupă și ne ocupăm de asta în contextul revizuirii RICI pentru a identifica pașii ce trebuie urmați. În ceea ce privește restricțiile, înainte să intru în detaliu cu privire la progresele pe care le-am făcut, am dorit să spunem că um, există un angajament clar din partea Comisiei de a asigura conformitatea RICI de a asigura o bună protecție a mediului și a sănătății publice, de a stimula piața unică și competitivitatea și inovația. Deci, faptul că la, până la ora actuală Comisia nu a uh, solicitat ECA să uh, fac uh, dosare pentru noile restricții, deci pentru substanțe care nu erau încă anchetate sau pe cale să fie anchetate în, în trecut, acest lucru nu uh, duce la o concluzie, uh, nu, nu, nu, nu zice nimic despre modul în care tratăm noi uh, substanțele despre care credem că ar putea constitui un risc pentru mediu. Să vă spun și ce progrese am făcut în ultimii ani. În primul rând, conform cerințelor RICI, am procesat o serie întreagă de măsuri de tranziție care au fost uh, evaluate uh, sub reglementările um, anterioare, mai ales directiva cu privire la limitări și am făcut propuneri pentru uh, restricții sub uh, RICI. Este vorba de substanța acrylamide care a fost introdusă pe uh, anexa RICI de restricții și cadmiu, care a fost și acesta inclus în anexa de restricții a RICI. În noiembrie 2009, Comisia a solicitat ECA să uh, facă un dosar uh, de restricții pentru uh, instrumente de măsurare pe bază de mercur și ECA se ocupă de asta, face ultimele retușuri pentru a ne arăta unde au identificat riscuri. De asemenea, la începutul acestui an am, am introdus restricții pentru foarte multe uh, substanțe Uh, substanței identificate ca fiind carcinogene, uh, mutagene sau uh, care afectează reproducerea. De asemenea, lucrăm la adaptarea anexei 7 a RIC în două caz, cazuri, unul în, în cazul ftalaților și unul pentru diclorobenzen și asta pe baza unor Um, lucrări efectuate în, um, pe baza legislației trecute. Procesul de restricții, mă scuzați, um, a spune că în rezumat Comisia s-a ocupat, s-a concentrat pentru a, pe, asupra terminării Uh, lucrărilor și activitățile, activităților deja începute sub legislația anterioare și s-au făcut o serie întreagă de progrese în acest sens. Apoi, când vorbim despre restricții, este important să ne amintim că nu este vorba, că nu numai Comisia ia inițiativa de a pregăti dosare de restricții cerând ECA să facă asta și statele membre uh, uh, au această responsabilitate împreună cu Comisia și ei pot să și ele pot să solicite un astfel de dosar de restricție în momentul în care devin conștienți că există o, o substanță cu risc. Și statele membre sunt, uh, bineînțeles, uh, implicate în aplicarea uh, multor elemente din REACH și, drept urmare, Uh, această implicare uh, pare să înfrâneze entuziasmul statelor membre de a propune noi restricții. Dacă îmi permiteți să, permiteți să trec la autorizare și la lista de candidați, lista substanțelor candidate, aș dori să vă amintesc uh, acordul între domnul Tajani și domnul Potocni, care au propus ținte pentru a accelera sistemul de identificare a substanțelor foarte periculoase. Conform acestui acord din martie 2010, au indicat că ținta de 136 de substanțe trebuie să fie atinsă pentru candidați până în 2012. Și de asemenea, uh, au spus că vor să aibă sub toate substanțele care îndeplinesc aceste criterii pe această listă până în 2020. Deci există o țintă foarte clară a ceea ce doresc să atingă comisarul și vicepreședintele. Recunoașterea ECA și a statelor membre uh, a substanțelor de mare, uh, care, a substanțelor foarte uh, periculoase, E bine, uh, Comisia a arătat că se bazează și pe statele membre uh, să facă, uh, să facă o parte a efortului, nu numai Comisia, în trimiterea de dosare la ECA. S-au făcut multe progrese. De exemplu, Comisia, împreună cu Agenția pentru Substanțe Chimice și pentru statele membre, au început să lucreze la un cadru pentru pentru uh, identificarea substanțelor de, um, care provoacă o de mare îngrijorare și de asemenea progrese în domeniul managementul, uh, managementului riscului. s a lucrat, lucrat asupra subsa, substanțelor uh, um, CMR, deci cancerigene, mutagene uh, și uh, care afectează reproducerea, uh, um, substanțele PBT persistente cu, și cu care se bioacumulează. Um, de asemenea, am lucrat la a dezvolta așa numitele 57 de substanțe F care sunt la fel de preocupante. Se creează sinergii între statele membre prin parteneriate și uh, acumularea de cunoștințe pentru to- toți actorii. Există cooperări pe anumite substanțe sau pe anumite grupuri de substanțe. Drept urmare, a avut loc o creștere a numărului de substanțe, inclusiv pe lista de, candid- de substanțe candidate. Uh, Asta însă nu înseamnă că am, atun, am ajuns la ținta de 136. La ora actuală, credem că ar trebui să încurajăm statele membre să își accelereze uh, activitatea, dar credem că este important și ca ECA și Comisia să își demonstreze angajamentul lor, al nostru, de a își uh, duce la bun sfârșit Uh, propriile sarcini, um, și anume uh, ECA 10 dosare uh, cu privire la substanțe periculoase și am cerut ECA de asemenea să își reevalueze resursele pentru a vedea dacă nu poate să trateze mai multe dosare decât i s-a cerut până acum. Am solicitat de asemenea ECA să mai pregătească încă 15 astfel de dosare în acest an. Nu în ultimul rând, ne concentrăm și asupra obiectivului, de două, uh, obiectivului 2020. Yes. și sperăm că uh, asta, sperăm, asta ne va ajuta să creștem numărul substanțelor pe lista, de, uh, pe lista candidaților. Este, recunosc că a fost un răspuns lung la cele trei întrebări. Dacă doriți, putem reveni la anumite întrebări dar oricum a fost uh, foarte uh, bine că am avut întrebările dinainte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru răspunsul detaliat la întrebări. Chris Davis dorește să intervină. Nu știu ce a vrut să spună Carl Schlitter cu mișcarea sa, uh, de, cu gestul său făcut cu mâna. Eu sunt la uh, audierea cu privire la acta. Aș aprecia dacă am avea răspunsurile în scris. Da, se poate face și asta. Chris Davis, aveți cuvântul. I was going to start by making the same point, Chairman. Um, these... Vreau și eu să spun același lucru, domnule președinte. Aceste sesiuni privind implementarea legislației sunt utile dar uh, știu că le punem întotdeauna la finele săptămânii parlamentare și de asta avem participarea pe care o avem. Asta nu înseamnă că nu sunt importante. În trecut am cerut, dacă e posibil, ca răspunsurile să fie transmite de comisie și în scris. Nu e ceva obligatoriu, e doar o cerință, dacă e posibil acest lucru, fiindcă am aprecia să avem răspunsurile și în scris. În ceea ce privește Rich, am o întrebare, un comentariu legat de prima întrebare, în ceea ce privește înregistrările. Înregistrările deficiente, într-adevăr, par să fie foarte numeroase. Nu știu dacă, însă, acest lucru este semnificativ. Nu știu dacă este pur și simplu o chestiune de omisiuni minore sau e vorba de aspecte care ar putea să prezinte un risc la adresa sănătății umane sau a mediului? Ne puteți răspunde la asta? Mulțumim, o bună întrebare. Și o bună sugestie cea cu răspunsul în scris. Cred că în reuniunea coordonatorilor va trebui, vom putea discuta asta, să formalizăm lucrurile, pentru că, iată, Uh, luăm decizii pe bază rulantă și nu știm cum sunt uh, aplicate. De aceea cred că e bine să putem uh, controla și să avem la dispoziție înscris răspunsurile Comisiei. Vă rog. Να υπενθυμίσω και την προφορική ερώτηση ε, Μισελ Aș vrea să reamintesc și întrebarea orală a lui Michel Rivazi în ceea ce privește cenușile rezultate în urma arderii deșeurile, deșeurilor. Există și avizul ECA, se regăsește și în RICI o observație în acest sens, dar nu există o înregistrare a acestei cenuși. Pe, pentru cei care generează peste 1000 de tone de cenușă pe an. Cine utilizează această cenușă o face în mod ilegal. Comisia poate face ceva în acest sens? Să ceară poate înregistrarea acestei cenuși care rezultă din incinerarea deșeurilor urbane pentru a nu mai fi folosită ca materie primă secundară, așa cum se întâmplă în prezent? Vă mulțumesc. Cu aceasta am, întreb- am încheiat runda întrebărilor. Nu mai văd alți colegi. Întrebarea domnului Florence. Întrebarea cu numărul 8. Am să vă rog să ne răspundeți și la aceasta. Nu mai văd alți colegi, chiar dacă mai avea ceva timp. Îl rog pe domnul Hansen să răspundă la întrebările rămase și la cea uh, pe care a primit-o scris de la domnul Florent. Aveți cuvântul. I'll start with the dotting. Mulțumesc. O să încep cu acele probleme minore și apoi o să vorbesc despre ce nu și mă refer și la întrebarea 8. În ceea ce privește chestiunile minore, într-adevăr, am încercat să ne axăm nu pe aspecte care țin neapărat de calitate, ci mai degrabă de conformare. Deci răspunsul meu asta reflecta, gradul de conformare. Există într-adevăr un procent ridicat de dosare care nu sunt conforme, nu sunt conforme cu cerințele de informare, ceea ce înseamnă că există informații care nu sunt incluse în acele dosare și o lipsă a informațiilor în dosarele de înregistrare, evident, ne spune că nu există suficiente informații în lanțul de aprovizionare și acest lucru poate, și subliniez, poate avea un efect asupra gestionării riscurilor. Dar, sigur, RICH a fost construit pe conceptul unor cerințe minime de informare și acest lucru este oarecum o încălcare a celor cerințe minime de informare. Deci, până la urmă, nu e doar o simplă chestiune de detalii minore, uh, mai degrabă asta ar putea fi numit o lipsă de calitate a dosarelor. Deci nu calitatea dosarelor este uh, cea care ne preocupă, ci lipsa de conformare acestora la cerințe. Și asta încercăm să rezolvăm în comisie, în contextul revizuirii RICI. În ceea ce privește negrul de fum, cenușa, o să încep cu scuze, fiindcă n-am putut să analizăm acest caz în detaliu pentru a vă da răspunsul concret. N-am avut suficient de timp, suficient timp uh, din momentul uh, în care am primit întrebarea. Dar putem să ne referim la câteva chestiuni tangențiale și promit să revenim în detaliu. Am analizat uh, pagina de internet uh, Joint Research Center în sistemul ESIS, comun de informații cu privire la substanțe care funcționează și cenușa aceasta, rezultat în urma arderii, a fost înregistrată în cadrul substanțelor existente în regulamentul din 93 folosesc terminologia rich, dar atunci nu se numea înregistrare, însă ne ajută să înțelegem la ce ne referim dacă folosesc terminologia actuală. Deci exista o înregistrare, a fost o înregistrată de un consorțiu de um, olandez de generator de cenușă și fiindcă exista o singură înregistrare, volumul nu a fost uh, făcut public, dar există și știm de la ECA că nu a fost înregistrat sub RICH, în cadrul RICH. Astea sunt deci lucrurile. Va trebui să intrăm în detaliu mai întâi cu colegii de la ECA pentru a vedea care ar putea fi explicațiile. Există o serie de motive pentru care s-ar putea să apară aceste directive cu, între, cu privire la ce s-a întâmplat în trecut și ce se întâmplă acum. Și dacă discuțiile cu colegii de la ECA arată că e nevoie să vorbim cu statele membre sau autoritățile relevante, vom face acest lucru. Vom continua analizele cu colegii de la ECA. Întrebarea 8, referitoare la IMM-uri. Nu o să reiau întrebarea, de fapt întrebările, fiindcă există mai multe întrebări referitoare la IMM-uri și calendarul de revizuire propriu-zis și o să încep să vă spun care sunt răspunsurile noastre doar. Dacă analizăm efectele pe care Rich le are sau le poate avea asupra IMM-urile, IMM-urilor, observăm că ele există și Comisia face o serie de studii tematice pentru a examina acest lucru. Două dintre ele, două dintre studii se axează pe impactul la nivelul companiilor și alt studiu se numește studii inovatoare de piață. Aceste studii se axează pe IMM-uri ca parte a revizuirii RICI. Încercăm deci să vedem care este efectul RICI asupra IMM-urilor. Concluziile studiilor, împreună cu contribuția industriei obținută, eh, obținută de comisie din alte surse, de exemplu grupul de contact eh, al directorilor care a cunoscut la finele lui 2010, începutul lui 2010, zilele de glorie, și evenimente, cum ar fi conferința de înregistrare din septembrie 2011, atelierul din uh, decembrie 2011 și conferința care are loc astăzi cu privire la punerea în aplicare RICH. Deci vom încerca să strângem informații din toate aceste surse, mai avem oricum și un dialog constant cu industria și cu factorii interesați UAP, de exemplu, UIAPMI, precum și participarea noastră la evenimente cum este Europe Network sau Săptămâna IMM-urilor, toate ne vor permite să colectăm informații cu privire la impactul RICI asupra IMM-urilor și apoi să furnizăm recomandări pentru posibilă îmbunătățire a conformării acestora la cerințele RICI. În ceea ce privește conceptul o substanță, o înregistrare, conceptul OZOR, care a fost introdus în cadrul procedurii de codecizie RICI, și întrebarea dacă asta generează o povară birocratică excesivă, ECA a raportat cu privire la RICH într-un raport pe care a trebuit să-l prezinte la finele 2011 și rezultatele prezentate de aceștia în acest raport ne arată că există un succes clar al acestui concept, o înregistrare pentru fiecare substanță. 90% de înregistrări au fost făcute în cadrul unor înregistrări mixte, comune. Asta este formularea tehnică pentru One Substance, One Registrations. Există probleme, dar acestea au fost rezolvate oricum. Există dificultăți, însă rezultatul final a fost că a, am primit dosare și le-am primit împreună pe acest concept One Substance, One Registration. Chestiunea, așa cum am spus, a fost urmărită îndeaproape de ECA, de comisie și de grupul um, de contact al directorilor și au fost elaborate o serie de soluții specifice pe care am primit uh, feedback din partea industriei cum că au contribuit. Au fost publicate pe site-ul ECA înainte de termenul pentru înregistrare și vor, fi, vor putea fi utilizate și pentru următorul termen pentru înregistrare. Soluțiile elaborate de DCG uh, includ elemente cu privire la funcționarea SIF, și anume indicații clare cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze acest principiu One Substance, One Registration. Și, sigur, mai pot fi făcute încă multe alte lucruri pentru a genera economii de scală de exemplu, cum trebuie să funcționeze aceste SIF și cum trebuie să colaboreze în ceea ce privește împărtășirea de date și stabilirea de reguli cu privire la transparență, termene, uh, punerea în comun a datelor și chiar crearea de instrumente IT. În acest context, grupul de contact al directorilor continuă să acționeze exact în acest sens și ultima întrebare pusă cu privire la revizuirea RICI, la care oricum m-am referit atunci când am dat răspunsuri la celelalte întrebări, vă pot spune că această revizuire se prevede a se încheia până la 1 iunie anul acesta și ăsta este termenul limită pe care îl avem toți în vedere. Va exista o comunicare către Consiliu și Parlament și un document de lucru al Comisiei, urmat de un schimb liber de opinii cu cele două instituții. În plus, Comisia are în vedere și un schimb deschis cu o gamă largă de factori interesați. Deocamdată planificăm să organizăm o conferință pe, pe încheierea revizuirii și pe prezentarea recomandărilor pe 24 septembrie. Însă am început deja discuțiile pentru elaborarea unui program mai detaliat în forma unui atelier de lucru. Sper că v-am oferit o imagine asupra perspectivei noastre cu privire la revizuirea RICI. Va urma deci această comunicare plus un document de lucru al Comisiei. Sper că asta vă răspunde la întrebările pe care le-ați avut și dacă nu, sigur, pot să revin și altă dată dacă acest lucru este necesar. Mulțumesc! Herr Brakeland. Domnule Hansen, domnule Vakeland, vă mulțumim pentru răspunsurile detaliate la întrebările noastre. Mă uit la colegi, la cei doi colegi care au mai rămas în sală. Văd că nu mai sunt întrebări cu aceasta. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vom mai discuta despre proced, despre cum urmează să procedăm la reuniunea uh, coordonatorilor, astfel încât să avem și răspunsurile în scris. Vă mulțumim foarte mult tuturor celor care au rezistat până acum. Ajung la următorul punct de pe ordinea de zi, ultimul, și anume anunțarea reuniunilor, reuniunii următoare, și anume aceasta va avea loc marți 20 martie de la 15 la 18.30, miercuri de la 9 la 12.30 și după amiază de la 15 la 18.30 și joi 22 martie de la 9 la 12.30. Cu aceasta închei această reuniune, această sesiune. Vă urez o seară plăcută și celor care mai zboară înspre casă